Επίτροπε. Αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας... Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Iată, reluăm ședința plenară. Primul punct la ordinea de zi e raportul doamnei Alin Măcati referitor la aplicarea în statele membre a directivei privind medierea și impactul acestea asupra activității de mediere și adoptarea de către instanțele de justiție. Începem discuția dându-i cuvântul raportarei. Doamna Măcati, vă rog, aveți cuvântul pentru 4 minute, vă rog. Uh, thank you. Well... Mulțumesc. Am înțeles că aveam la dispoziție 6 minute, dacă pot să mă descurc și cu 4. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor de la comisie, uh, de la birou pentru uh, susținerea activității mele. Am vrut să verific modul în care cele 27 state membre uh, implementat legislația și uh, liniile directoare privind medierea. Știu că în 2008 unele state membre, când s-a redactat legea, nu erau convinse că era nevoie de asemenea lege, dar după consultările pe care le-am organizat, ne-am dat seama că avem nevoie de linii directoare la nivelul UE pentru mediere. Ba, mi s-a cerut și asistență din partea legătorilor mei, care sunt implicați în procese transfrontaliere, custodia copiilor, accesul la copii, plata întreținerii, probleme de proprietate, sigur și probleme legate de plăți care le sunt datorate în alte state membre. Sigur că e costisitor să recurgi la instanțe, pentru că uh, mai mult de jumătate de IMM-uri ar, ar spune că nu ar recurge la un proces transfrontalier, pentru că, până la urmă, ar avea de pierdut mai mult decât de câștigat. Iată o problemă transfrontalieră a MM-urilor. Apoi uh, s-a arătat că medierea e un instrument foarte valoros pentru consumatori și uh, companii și statele membre trebuie să facă mai multe pentru a promova beneficiile medierii, cu mai multă formare pentru profesioniștii în domeniul medierii, cu un cod de conduită și cred că uh, cele mai bune practici din mediere ne arată că în Europa există 7%, o, o rată de succes de 7% cu cazuri de mediere, 80% când părțile recurg voluntar la mediere, dar doar, doar 1% din păcate uh, din părțile la un proces recurg la mediere în Europa. Sigur, și costurile uh, și timpul uh, implicat în, într-un caz care e rezolvat în instanță e mai mare decât cu medierea. Din, din, uh, de la mine de acasă știu că uh, o, un proces a durat în medie 333 de zile, cu medierea uh, s-ar fi cheltuit doar uh, vreo 80 de zile și ar fi costat mult mai puțin. Du-te. Okay. Uh, within one week he saw în fine, uh, există cazuri care se pot rezolva săptămânal și asta în mod transfrontalier. Deci medierea este un instrument flexibil să rezolve, uh, pentru a rezolva conflictele. Părțile își pot asuma mai mult responsabilitatea și cred că medierea e foarte benefică pentru familiile separate și pentru custodia copiilor, pentru că timpul se reduce mult, se rezolvă probleme prin acordul părților și se elimine multe conflicte și stres în familie. Sigur, de exemplu, a existat o dispută în legătură cu un testament și o proprietate cu 10 milioane de lire cu trei state membre implicate și un mediator a rezolvat toată problema într-o singură zi. Dar până când au ajuns la mediere, deja aruncaseră pe geam 5 milioane de euro, plătind diversi avocați și instanțe în diverse state membre și ar mai fi fost nevoie de că doi ani să fi soluționat problema în instanță. Deci asta vreau să încurajez Comisia și statele membre să continue să implementeze, să consolideze legislația Uni Uniunii Europene și să uh, ofere consumatorilor și uh, companiilor o alternativă la soluționarea în instanța conflictelor. Astăzi vreau de asemenea să solicit Comisia și statele membre, Comisia și statelor membre să folosească mai mult medierea ca să asiste pe alegătorii noștri în soluționarea a multor cazuri pe care le avem, de exemplu, în Spania și Cipru, eliminând uh, prelungirea nenecesară a proceselor și facilitând accesul la justiție. Uh, în concluzie, ne satisface modul în care statele membre implementează această legislație, deși doar 17 state membre au uh, implementat întreaga legislație până acum. Poate că um, Comisia va începe procedura de încălcare contra noua state membre. Sigur, unele state au nevoie de mai multă îndrumare, dar eu cred că, bazându-ne pe datele pe care le-am putut colecta, raportul nostru va putea ajuta cetățenii ca să recurgă din ce în ce mai mult la mediere. Mulțumesc. Olechirea McCarthy. Toro... Mulțumesc, doamna McCarthy. Dar acum cuvântul doamna comisar Reding, vă rog. President, thank you. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc foarte mult și raportoarei pentru că a prezentat un raport foarte cuprinzător în legătură cu un subiect care poate să reprezinte o alternativă uh, foarte bună uh, instanțelor. Cu medierea apare o alternativă importantă în rezolvarea disputelor transfrontaliere. După cum a spus și doamna raportor, se economisesc bani, se economisește, economisește timp și uh, stres. Raportul doamnei McCarthy evaluează din punct de vedere politic implementarea directivei de către statele membre. Sunt de acord cu raportoarea că trebuie să avem în vedere o aplicare strictă a prevederilor și mă bucură faptul că prin acest raport probabil mai multe state uh, membre vor trece la o aplicare uh, completă, pentru că aveți dreptate, nu toate statele membre au pus în aplicare măsuri de transpunere a directivei. 9 state încă nu au notificat Comisia în legătură cu măsurile naționale introduse pentru a îndeplini implementarea directivei și de aceea Comisia în iulie în acest an a uh, inițiat proceduri de încălcare, trimițând scrisori formale de avertizare a acestor nouă state. Vom da curs acestor nouă cazuri și vom monitoriza și felul în care celelalte state membre au implementat directiva. În 2012 vom prezenta o comunicare legată de felul în care a fost implementată directiva. Se va pune accentul pe efectul directivei ca promovare a directivei. Nu este suficient să existe o directivă, trebuie să uh, conștientizăm oamenii că această posibilitate există. Și nimic din directivă nu trebuie să împiedice uh, Uh, statele membre să aplice aceleași proceduri uh, proceselor de mediere interne. Este vorba de o procedură care poate fi aplicată și la nivel intern. Și mulțumesc foarte mult doamnei McCarthy, uh, colaboratorilor și echipei sale, pentru că propunerea actuală ajută foarte mult pentru a susține cauza medierii la nivel european. <clears throat> Mulțumesc, doamne comisar, și dăm acum cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice. Pentru PP are cuvântul domnul Rangel pentru două minute. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doamna comisar, doamna raportor, în primul rând, dați-mi voie să o felicit pe doamna raportor pentru acest raport extrem de util care ne permite să luăm măsuri noi legate de mediere. Domnia sa ne-a arătat că gama de soluții adoptate de diversele state membre, așa cum au fost ele implementate, așa cum au implementat, mă scuzați, directa, ă, directiva 2008-52 ă, a Consiliului din ă, mai 2008, care se referă la medierea în ceea ce privește problemele civile și comerciale. Știm că medierea este o cale mai rapidă de rezolvare a conflictelor și ajută și sistemul judiciar, scade costurile și în același timp oferă ambelor părți ocazia de a avea o soluție mai prietenoasă, mai rapidă și mai ieftină a conflictului în care s-au angajat. Primul articol al directivei vorbește despre adoptarea unor măsuri pentru a stimula recurgerea la um, mecanismele alternative de rezolvare a disputelor, în special la mediere. Deci accesul trebuie să fie ușurat către aceste sisteme non-judiciare pentru că uh, aceasta este o cale de a simplifica sistemul judiciar și de a-l face mai eficient. Este foarte important pentru Uniune și pentru uh, stabilirea zonei de uh, libertate, securitate și justiție și pentru statul de drept din uh, Uniunea Europeană. Deci, în acest context de criză în care ne aflăm, este foarte important, așa cum a spus și doamna raportor, să conștientizăm opinia publică de avantajele acestui sistem și tocmai de aceea fac apel la Comisie și la doamna comisar în particular să facă o propunere legislativă pentru um, mecanismele alte, alternative de rezolvare a disputelor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Angel. Și acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul Geringer de Ödemer, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Medierea um, conflictelor poate fi eficientă doar dacă statele membre vor uh, primi și aplica directiva. Comisia a uh, reamintit acest lucru încă de pe data de 20 august, deoarece dispozițiile directivei nu au fost încă primite în toate statele membre, deși deja a expirat termenul pentru aceasta în 21 mai, anul în curs. Sigur că facilitarea accesului cetățenilor la mediere înseamnă oferirea pentru ei, oferirea un beneficiu acesta unui, a unui instrument eficient și puțin oneros. Și uh, în sprijinul propunerii comisiei se poate spune și că se economisește mult timp de la 331 de zile, este o diferență de la 30, 331 de zile până la 400 de zile. Se vorbește și de 13.500 de euro care s-ar putea economisi prin recurgerea la mediere. Polonia a primit deja aceste dispoziții în luna iulie și aceste dispoziții sigur că ne vor ajuta, însă statisticile din țara mea, din păcate, ne arată că medierea este doar un mic, reprezintă doar un mic procentaj din cauzele uh, în materie civilă. Într-un an se recurge de 20 până la 40 de ori la mediere, însă e importantă, sigur, educa, educarea întregii societăți. Uh, de aceea dezvoltarea uh, medierii s-a lovit de multe obstacole, mulți cetățeni nici măcar nu sunt la curent că există acest instrument, deci nu recurg la el. Așadar, statele membre ar trebui să promoveze programe în favoarea medierii, pentru că ea prezintă multe avantaje, atât din punct de vedere financiar, cât și în ce privește economisirea de timp și energie și reducerea poverii pentru tribunale. Mulțumesc, doamne McCarthy, pentru excelentul raport. Mulțumesc, doamne Geringer, spune președinte, și acum pentru grupul al de are cuvântul doamna Wallis. Două minute. Vă rog. President, thank you. Mrs. Redding, thank you also for your words. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și doamnei uh, Redding pentru discursul dumneei. Mă bucur să văd că Parlamentul face un raport referitor la implementare, mai ales în această etapă a vieții unei directive care este contemporană cu momentul în care intră în vigoare. Și aș dori să omagiez activitatea doamnei Wales, pentru că cred că Parlamentul a fost în cea mai bună lumină atunci când am analizat situația din diversele state membre și a subliniat ceea ce trebuie să fie făcut și ceea ce s-a făcut bine. Trebuie să recunosc că eu am fost printre scepticii la care s-a referit doamna McCarthy. Am fost destul de emoționată atunci când s-a propus prima oară uh, această directivă, pentru că în Cartea Verde am spus că nu vrem legislație pentru că uh, ne îngrijorează faptul că acest lucru ar putea periclita diversitatea și uh, experimentarea care aveau loc în domeniul medierii în toate statele membre. Dar trebuie să spun că am văzut prin atelierele de lucru și prin acest raport că nimic nu este mai departe de adevăr. Directiva a făcut o treabă bună și a oferit un cadru, un cadru care permite această experimentare și această diversitate de abordări să înflorească pe teritoriul statelor membre. Nu este o cămașă de forță, dar oferă suficientă certitudine juridică. Există probleme și, clar, toată, nu toată lumea a implementat lucrurile așa cum trebuiau. Uh, se vorbește despre probleme legate de confidențialitatea procesului dar cred că ar trebui să ne bucurăm de faptul că medierea este acum considerată o metodă care este mult mai modernă și mai contemporană de oferirea accesului la justiție pe întreg teritoriul UE. Medierea este acum un instrument mai modern dacă facem comparație cu vremurile medievale atunci când uh, aveam bătălii Uh, justiția, justiția tradițională pare aproape medievală prin comparație cu mediera, care oferă o soluție mult mai ușoară pentru părțile implicate. Îi mulțumesc raportorului. Mulțumesc, doamna Wallis. Acum uh, dăm cuvântul uh, vorbitorilor în nume propriu. Are cuvântul domnul Baldassare pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă stimată doamnă comisar, dragi colegi, succesul implementării directivei 2008 per 52 demonstrează că medierea e o alternativă valabilă la abordarea tradițională în instanță între părți, permițând soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor și mm, ușurând astfel munca instanțelor. Asta se confirmă din diverse inițiative la nivelul statelor membre care oferind stimulente financiare sau prin legi speciale, facilitează acolo unde e posibil recursul la mediere. Acestea fiind spuse, vreau să vă atrag atenția asupra unor aspecte care cred eu că merită o reflexie aprofundată. În primul rând, problema costurilor. Trebuie să urmăm exemplele statelor membre care au soluționat această problemă încurajând și în mod economic utilizarea medierii. Apoi cred că e necesar să vedem care ar fi și alte posibilități inclusiv utilizarea unor campanii de sensibilizare pentru a promova utilizarea și cunoașterea alternativelor soluționării conflictelor, mai ales pentru companii. Pentru atingerea acestui obiectiv e necesar mai ales ca operatorii sistemului juridic să coopereze între ei, pentru că ei trebuie să înțeleagă valoarea adăugată a medierii ca element suplimentar și nu concurent față de activitatea lor în plus, în vederea viitoarei comunicări din partea Comisiei privitoare la punerea în aplicare a directivei și mai ales în vederea propunerii legislative uh, referitoare la soluționarea alternativă a, control, a conflictelor, vreau să pun accentul pe caracterul complementar al medierii față de alte reforme ale dreptului comunitar, de exemplu, forme de recurs colectiv și dreptul contractual. Medierea poate constitui o foarte bună alternativă pentru eliminarea formelor de recurs colectiv și pentru a oferi o contribuție importantă la următorul, eh, la viitorul um, instrument în dreptul contractual. Mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Gânț pentru două minute, vă rog. Szépen, örülök hogy az európai parlament kiemelt figyelmet szent az alternatv vitarendezési. Vă foarte mult. bucură faptul că Parlamentul European se ocupă atât de, atât de bine de posibilitățile alternative de rezolvare a disputelor. Cred că este foarte important ca acest tip de soluție să fie folosit pentru că astfel uh, se pot ajunge la acorduri mult mai amiabile. Medierea este o metodă foarte bună de rezolvare a disputelor. S-a dovedit eficientă, în special în cazurile în care sunt implicați copiii și în cazuri economice sau cazuri care implică minoritățile. Poate că cetățenii europeni încă nu cunosc suficient medierea ca o, modi- ca o modalitate de recurs și poate că medierea ar trebui să fie mai bine cunoscută și mai bine utilizată. De aceea este foarte important să avem acces la cei care uh, de obicei nu ajung foarte ușor la sistemul juridic. Putem reduce astfel timpul de durată a proceselor, uh, se pot reduce cheltuielile de judecată Bineînțeles că există diferențe între statele membre, în special în ceea ce privește implementarea directivei și consider că avem nevoie de mai mult în, div- uh, în diverse state. Formarea este foarte importantă. Și, de asemenea, este nevoie de măsuri suplimentare pentru ca un acord să aibă greutate juridică. Vă mulțumesc. Doamna Tain, un minut. Zugang zum Recht ist eines der Hauptziele der Politik der Europäischen Mulțumesc. Garantarea unui mai bun acces la justiție este una din politicile principale ale Uniunii Europene. Pentru a avea acces la justiție într-o economie digitală este extrem de important ca cetățenii să aibă încredere la accesul la justiție și acest lucru este uh, o piatră de hotar toți cetățenii oricând pot să se asigure acum că două părți care sunt implicate într-o dispută pot în mod voluntar și responsabil să încerce să-și rezolve această dispută. Și prin intermediul uh, medierii, pentru că astfel uh, poți face față limitărilor și prescripțiilor formarea este, um, mediatorilor este extrem de importantă și după implementarea statele membre trebuie să transpună aceste dispoziții, dar întrebarea se pune și cum trebuie să fie implicați experții juridici pentru a avea cea mai bună aplicare a, a acestor dispoziții. Mulțumesc, doamna Ten și acum doamna Angelile, cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc în primul rând raportoarei în calitate de mediator al Parlamentului European pentru cazurile de răpire internațională de minori, am apreciat deosebit de mult punctul 14 al propunerii de rezoluție, în care se subliniază că prin procedura de mediere părțile sunt uh, mai dispuse să ia în considerare poziția adversă și să încerce să rezolve problemele care țin de controversă ceea ce prezintă adesea avantajul să, con, să mențină relația care exista între părți înainte de iubirea conflictului, element de foarte mare importanță în problemele legate de familie și minori. Medierea, acolo unde este practicabilă, nu doar că scurtează um, rezolvarea cauzelor, ci poate duce la un acord între părți. Eu personal îmi doresc ca uh, medierea să poată fi extinsă cât mai mult posibil și pentru medierile din domeniul familial. În Europa, după cum ne amintește doamna comisar Reding, sunt din ce în ce mai multe căsătorii mixte. În fiecare an în Uniune sunt mai mult de 350.000 de căsătorii transfrontaliere, 170.000 de divorțuri, deci 20% din toate divorțurile din Uniunea Europeană după încheierea unei căsătorii, uneori copiii devin obiectul unui conflict și există multe certuri între, între părinți, există cazuri în care părintele care nu, care nu i s-a încredințat custodia copilului să răpească. S-a înregistrat, din păcate, în ultimii ani un, o creștere dramatică a acestor cazuri în Europa și, uh, în unele cazuri, totuși, procedura de mediere a permis acestor copii să aibă din nou uh, contactul cu ambii părinți pentru că s-a ajuns la un acord între părți datorită procedurii de mediere. Prin asta, sigur că se poate evita o inutilă suferință din partea copilului și poate permite uh, părinților să rezolve toate problemele familiale fără a recurge la o acțiune în justiție care ar fi prea lungă și prea uh, costisitoare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Angelini, și acum domnul Vlasa, care cuvântul două minute, vă rog. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Sunt convins că medierea și alte modalități alternative de rezolvare a disputelor sunt extrem de utile. Voi sublinia avantajele principale ale medierii. Se poate uh, ajunge la o soluție amiabilă, dar există și dezavantaje ale medierii. Medierea este uh, voluntară, lucru care poate să fie un aspect negativ. Nu putem obliga părțile să ajungă la un uh, consens. După patru ani de negociere, Parlamentul și Consiliul au adoptat directiva cu privire la soluționarea uh, amiabilă a unor dispute economice. Directiva nu permite armonizarea sau unificarea procesului de mediere din Europa reglementează domeniul medierii. Există o presiune indirectă aplicată statelor membre care nu au prevederi în domeniul medierii. Articolul 5 uh, indică cazurile obligatorii de mediere, însă acest lucru vine în contradicție cu uh, aspectul uh, voluntar al medierii. Statele membre ar trebui să introducă regulamente pentru a implementa uh, directiva europeană. Nouă state, inclusiv Republica Cehă, încă nu au adoptat măsurile necesare și nu au anunțat asemenea măsuri necesare. De ce? Pentru că trebuie să ne dăm seama că mediatorii din Republica Cehă deja lucrează, însă aceștia sunt liberi profesioniști și consultanți. Parlamentul ceh deja a dezbătut legea cu privire la mediere, însă încă nu a adoptat-o. Parlamentul se împotrivește prevederilor care prevăd aplicarea obligatorie a medierii. și în 2011 a fost adoptată o lege cu privire la medierea în cazurile non-penale. Și în aceste cazuri însă există anumite criterii care trebuie să fie îndeplinite. Uh, mai trebuie îmbunătățită medierea în cazurile civile în Republica Cehă. Este oare însă necesar să uh, se impună presiune asupra unui stat membru să adopte ceva care deja se folosește și care prin natură, natura sa trebuie să fie o procedură voluntară oricum v-ați depășit timpul, spune președinta. V-aș ruga să vă respectați timpul de vorbire. Vine, ajungem acum la intervenții spontane. Un minut pentru fiecare vorbitor. Domnul Iacolino. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. E neîndoielnic că cele spuse de doamna Reding uh, sunt cuvinte care sunt corecte și se duc în direcția corectă. Sigur că se poate uh, face o posibilă procedură de infracțiune dacă nu se implementează normele directivei, ca să vedem că, ca să arătăm că și normele de justiție trebuie să fie comune în Europa. Sigur, o mediere obligatorie este un obiectiv important, dar trebuie să recunoaștem și costurile, existența costurilor medierii. Uh, la mediazione stessa non possa essere definita ed è questo un altro tema. Sigur că asta e o altă temă destul de importantă și apoi trebuie ca și mediatorii să aibă competențele uh, și cunoștințele necesare. E clar și că faptul că nu se recurge foarte des la mediere înseamnă și că statele membre nu, se, nu s-a desfășurat campanie de informare corespunzătoare, dar recurge, recursul la mediere înseamnă o descongestionare a instanțelor, mai ales a celor civile, și medierea poate să constituie un uh, instrument important și în problema minorilor. Uh, și aici avem un interes deosebit. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Pașca pentru un minut. Predsedajúca, vážená pani Comisarca Inštitút rieš... Mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, institut de a rezolva disputele comerciale și civile în conformitate cu directiva din 2008 aduce niște elemente um, esențiale pentru că îndepărtează povara costurilor, în special în țările în care se stimulează această mediere. Asta duce la o descreștere directă a numărului de cazuri prezentate în fața instanței. O soluție prin mediere are aceeași pondere ca o decizie a instanței în multe țări și ca atare este mult mai atrăgătoare pentru părțile implicate. Pentru că astfel există niște posibilități bune pentru o distribuție mai mare a cazurilor de mediere în viitor. În viitor, în afara cazurilor de mediere, ar trebui să definim în mod clar și necesitățile și pregătirea profesională a mediatorilor și acreditarea necesară în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu sunt în favoarea acestor mecanisme de rezolvare a disputelor. Sunt în favoarea uh, cost- Uh, stimulentelor financiare. Însă nu susțin uh, legislația europeană pentru că statele membre trebuie să decidă legislația de fond. Arbitrarea duce la o decizie, însă medierea uh, poate doar să faciliteze o soluționare. Dacă nu se ajunge la o soluție, atunci medierea pur și simplu adaugă la costul unui proces. În uh, mediere însă se aplică cazurilor de custodie pentru că uh, este un proces de preferat. Vă mulțumesc. Am încheiat intervențiile spontane. Îi dau acum cuvântul din nou doamnei Reding în numele Comisiei. Mulțumesc din nou doamnei raportare pentru un document foarte bun și pentru o atitudine foarte obiectivă și constructivă, inclusiv aici la plenară. Sunt de acord cu dumneavoastră că medierea e un exemplu foarte bun de modernizare a justiției. Directiva aceasta nu este o constrângere pentru statele membre, ci este doar un cadru uh, în care își pot dezvolta propriile sisteme dar este foarte important problema medierii este foarte importantă pentru că există această complicație uriașă a cazurilor transfrontaliere pe care încercăm să le rezolvăm cu măsuri europene. Medierea de asemenea este foarte importantă pentru părțile implicate pentru că e o situație în care toată lumea are de câștigat, dacă comparăm medierea cu un proces în instanță. S-a spus uh, de mai multe ori aici în instanță că e foarte bună medierea și pentru a face uh, probleme legate de familie. Noi trebuie să ducem o campanie de informare pentru ca cetățenii să știe că pot recurge la mediere și trebuie de asemenea să formăm mediatorii ca aceștia să, pot fi foarte, să poată fi foarte eficienți în medierea între părți Doamnă președinte, s-au exprimat aici întrebări în legătură cu uh, soluționarea, mecanismul alternativ de soluționare a disputelor. Eu vă informez că în martie 2011 s-a organizat o consultare publică în legătură cu tranzacțiile uh, cu caracter comercial și reacțiile pe care le-am primit arată că există susținere puternică pentru uh, acest mecanism alternativ de soluționare a conflictelor Uh, în ce privește disputele între consumatori și în disputele online. Ca reacție, colegul meu, domnul comisar Dali, va uh, pregăti până la sfârșitul anului o propunere legislativă uh, pentru soluționarea alternativă a conflictelor în domeniul comercial și digital. Va exista și o, un document pentru soluționarea acestor conflicte online am cerut serviciile mele să examineze problema soluționării alternative a disputelor în uh, dispute între societăți comerciale. Poate că vom găsi o soluție până în 2013. Sigur că și, pe dumneavoastră vă interesează și afacerea ce țin de dreptul familiei. Eu v-aș spune că există o urmare a conferinței interministeriale asupra medierii familiale desfășurată sub președinție belgeană în 2010 și a existat și o discuție la nivelul Consiliului și atunci s-a înființat un grup de lucru uh, referitor la medierea în uh, probleme legate de familie. Deci iată că luăm lucrurile în serios și încercăm să venim cu o soluție, pentru că aveți dreptate, că mai ales în interesul copiilor, medierea este o soluție mult mai bună decât uh, un proces în instanță. Mulțumesc, doamnă comisar, spune președinte. Și acum, uh, în încheierea discuției, dau din nou cu doamna McCarthy. Două minute. I want to thank... Mulțumesc, le mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Ca răspuns domnului Brons, Trebuie să vă spun că habar n-aveți de numărul de uh, dispute transfrontaliere care implică și pe uh, alegătorii dumneavoastră. Vă țineți de o ideologie anti-europeană și nu vedeți că cetățenii europeni chiar beneficiază de aceste directive europene. Așa încât o să-i spun, doamne Reling, că așteptăm cu interes uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește mecanismul alternativ de soluționare a disputelor și raportul privind implementarea directivei. Vreau să subliniez și ceea ce a spus doamna Moales, că trebuie să păstrăm diversitatea și uh, diferențele între statele membre, astfel încât vă încurajez să redactați ambele comunicări uh, ale directivei și să discutați cu cei care, cu mediatorii, pentru că ei știu cel mai bine care, sunt, care este starea de fapt și ne pot ajuta să creăm o legislație utilă care să ofere un mai bun acces la justiție uh, cetățenilor noștri. Da, mulțumim raportoare și cu asta încheiem discuția. Votul va avea loc astăzi la orele 11 și jumătate. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.